Uh, good afternoon, dear ladies. Bună ziua, dragi uh, doamne și domni. Noua organizare a pieței energiei, uh, cum să creăm Uniunea Energetică pași cu pași. Și această nouă organizare a pieței este esențială. În primul rând pentru că piața noastră a fost uh, concepută în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani pentru a fi aprovizionată de mari uh, firme, de mari centrale uh, pe cărbune, nucleare și în ultimii 20-30 de ani totul s-a schimbat. Am schimbat sursele de aprovizionare cu energie și felul în care generăm electricitatea. Există și o parte de aprovizionare prin gaze. Deci, din acest punct de vedere, avem nevoie de o nouă organizare a pieței și avem nevoie de o piață internă a energiei pe care trebuie să o creăm, ceea ce este important din punctul de vedere al Uniunii Energiei așa încât în iulie anul trecut Comisia Europeană a lansat o consultare publică asupra acestei noi organizări a pieței pentru a propune legislație pe această piață, piață în special în ceea ce privește electricitatea. Aceasta este, de fapt, principala noastră problemă în ziua de astăzi, piața electricității. Costurile de distribuție, uh, piețe, uh, angro, lucruri care nu sunt uh, ușor de rezolvat și se aștepta un raport pe această temă, iar Parlamentul ar fi avut posibilitatea să își dea feedback-ul în acest sens, raportorul nostru fiind domnul Lange. Este un raport din proprie inițiativă și dânsul recomandă câteva soluții comisiei. Întâlnirea de astăzi este concepută pentru a avea o întâlnire cu experții înainte de a prezenta amendamentele la raportul domnului Langen și înaintea votului din ITRE din 24 uh, mai. Audierea va dura aproximativ două ore și jumătate și va fi împărțită în două sesiuni diferite, fiecare cu întrebări și răspunsuri la sfârșitul prezentărilor. Experții au aproximativ 10 minute la dispoziție, deci trebuie să fiți foarte atenți, dragi invitați, și am să-i rog de asemenea pe membrii sau ar trebui să vă rog, dragi colegi, să vă limitați intervențiile la maxim 2-3 minute. Vom vedea în funcție de cum decurge dezbaterea. Și aceasta pentru a avea timp suficient pentru răspunsuri la toate întrebările. Vom începe cu raportorul nostru, domnul Langen. Nu știu dacă ați putea deschide dezbaterea noastră făcând uh, comentarii preliminare și o prezentare generală asupra acestei teme. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să folosesc limba mea maternă. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru faptul că această audiere publică poate avea loc. Este important ca în avizul nostru, în pregătirea unei legislații viitoare, să dăm ascultare și experților, nu doar prin uh, intervenții scrise, ci să avem și posibilitatea să discutăm cu ei. De aceea aș dori să le mulțumesc pentru faptul că au răspuns invitației noastre și ne stau astăzi la dispoziție. Prima comunicare a comisiei e ceva mai veche, e din iulie 2015. Parlamentul a alocat acest raport abia în cea de-a doua jumătate a anului 2015, iar proiectul meu de aviz uh, la această temă nu neimportantă este acum uh, disponibil în toate limbele uh, importante, aviz care se orientează în funcție de orientările uh, comisiei, în care am uh, subliniat încă însă anumite observații și aici aș dori să fac o remarcă preliminară. În primul proiect de raport există pentru noi o limită de uh, caractere, de aceea n-am putut include toate aspectele necesare, dar uh, se pot uh, iniția amendamente și termenul de depunere este undeva săptămâna viitoare, iar după Paști vom uh, face o primă analiză în cercul raportorilor din umbră din Comisia ITRE. Noua organizare a pieței energetice este un obiectiv care este urmărit deja de peste 20 de ani în Europa și mi-aduc aminte de discuții de la acea vreme când se promova așa numită separare a diferitelor sectoare în domeniul energetic. <clears throat> Actualul obiectiv definit în comunicarea Comisiei se uh, referă la crearea unei piețe care să dea semnale de piață, să existe un cadru european pentru securitatea aprovizionării și colaborarea regională în politica energetică, în special în cadrul investiții, să fie promovat, în special în ceea ce privește interconectorii și, de asemenea, să fie întărită și colaborarea în ceea ce privește energiile regenerabile. Sigur că energiile regenerabile joacă un rol important în acest context. Acum, dacă piețele naționale încă au un caracter specific național datorită competenței naționale pentru mixul energetic și obiectivele sunt stabilite diferit, dar uh, și în acest context, abordarea europeană este una corectă și din dezbaterea de până acum, Parlamentul are interesul de a susține această abordare europeană, așa cum o propune Comisia, ținând însă cont de sursele energetice naționale. De aceea nu vom face niciun fel de recomandare în a elimina vreun fel de resursă de energie, fie uh, nucleară sau uh, bazată pe cărbune, dar regenerabilele sunt în prim plan. Și apoi, o altă întrebare importantă este aceea cu privire la rezervarea unor capacități Uh, naționale pe un termen intermediar uh, și în ce măsură pot uh, <clears throat> distorsiona piața. Aici putem constata că mecanismele de capacitate a statelor, decizia de a le introduce a crescut. În momentul de față există în 7 din 28 de state, pentru că dar acestea duc la o distorsionare a pieței pe termen lung. O astfel de reconfigurare a pieței energetice reprezintă premisa pentru o mai mare siguranță în aprovizionare, iar intervențiile statale ar trebui reduse pe cât se poate. Din punct de vedere juridic, <clears throat> Piețele de capacitate sunt dificil de realizat, asta datorită regulilor la ajutoarele de stat și aduc aminte aici că în noiembrie Comisia a uh, intentat o, a inițiată o procedură împotriva Franței. Acum dumneavoastră cunoașteți propunerea, Parlamentul trebuie să discute deschis despre toate aspectele, iar în final în Comisia ITRE, trebuie să încercăm să găsim o recomandare agreată pentru plen. Asta este provocarea cu care se confruntă Parlamentul European și aici m-aș mai referi la câteva puncte cheie. Prețuri reglementate, oare pot fi eliminate, pot fi acceptate vârfuri de preț, cum arată colaborarea între operatorii de rețea la nivel transnațional, cum anume putem lega stimul sau separa Uh, stimularea energiilor regenerabile de subvenții pe termen lung, ce uh, sarcini a operatorii de distribuție. Eu n-am uh, nu cred că trebuie introdusă și separarea de proprietate pentru operatorii de distribuție, așa cum propune Comisia. Asta este, acestea sunt unele din punctele esențiale Uh, aici aș dori să închei introducerea. Am depășit un minut, domnule președinte, din uh, câte văd. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule raportor. Observațiile dumneavoastră introductive au punctat elementele centrale. Vom <clears throat> continua cu discuția. Primul vorbitor din uh, panelul nostru de experți, știți că vrem să creăm o piață internă pentru consumatori, pentru industrie, pentru economia noastră, dar uh, fără producător de energie și fără platforme de tranzacționare a energiei, nu putem face nimic. Deci piețele de electricitate vor fi create și pentru ei. Și în final, succesul real va ajunge la cetățenii noștri. Deci, primul nostru vorbitor, domnul dr. Albert Royce, președinte a EU Electric Market Committee. Este o asociație sectorială care reprezintă interesele comune ale industriei de electricitate la nivel pan-european, dar în țara sa, în Spania, domnul Alba Rios este vicepreședinte în domeniul uh, reglementărilor în compania Endesa. Deci ne va prezenta punctul de vedere a sectorului energetic. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului și Comisiei ITRE pentru această invitație de a participa la dezbaterea de astăzi. Am să încep prin a analiza factura clienților pentru că despre asta este vorba în dezbaterea de astăzi. Iată, în graficul pe care îl vedeți, vedeți care este factura medie a menajelor europene și cum a, evoluționat ea între 2008-2014. Vedem aici trei lucruri principale. În primul rând, există niște costuri legate de electricitate, costul de aprovizionare cu energie. Se plătesc de asemenea costurile legate de rețea, rețelele de distribuție care fac ca energia să ajungă până acasă la ei. Și în al treilea rând plătesc taxe și costuri de politici. Această parte este importantă și de multe ori aceste taxe nu au o legătură directă cu aprovizionarea cu energie. Vedem aici că între 2008 și 2014 costurile uh, legate direct de electricitate au scăzut cu 7%, cele legate de rețea au crescut cu 18% și a treia componentă, cea legată de taxe, a crescut cu 47%. Aceasta înseamnă că la ora actuală peste o treime, aproximativ 36% din factura de electricitate a clienților noștri pe medie este alcătuită în principal din aceste taxe și costuri pe politică. În Spania se ajunge chiar la 50%, Danemarca o valoare asemănătoare, Germania de asemenea este o valoare foarte ridicată, deci în unele țări situația este chiar și mai gravă. Ce înseamnă toate acestea? Această componentă de taxe și costuri de politici care este în creștere. Aceasta face ca prețul la electricitate să fie uh, scump în mod artificial și aceasta este o problemă pentru că electrificarea este modalitatea de a decarbonifica decarboniza economia, mă scuzați, și trebuie să înlocuim uh, petrolul, gazele, cărbunele cu electricitatea pentru menaje și pentru industrie și în transporturi și să ne asigurăm că producția de electricitate are un consum scăzut de carbon. Deci dacă facem ca electricitatea să fie scumpă, atunci cetățenii vor utiliza în continuare pentru încălzirea caselor uh, alte surse, gazele și altele. Și aceasta nu este bine din punct de vedere al durabilității. De asemenea, pentru mașini, aceasta va uh, menține opțiunea pentru mașinile pe benzină și nu cele electrice. Deci această, aceste prețuri artificiale ridicate la electricitate fac uh, să um, apară costuri fixe din ce în ce mai mari în factura de electricitate, care nu depind practic de uh, fluctuațiile pieței. Dacă vedem care este situația în țările europene, ne dăm seama că o bună parte din aceste costuri de politici depind sau uh, derivă din susținerea energiilor regenerabile, pentru că politicile noastre susțin aceste energii regenerabile. Deși obiectivele energiilor uh, uh, regenerabile au fost definite ca un procentaj din consumul total, Însă, realitatea este că o bună parte a costurilor de dezvoltare pentru aceste energii uh, sunt plătite, de fapt, de consumatorii de electricitate, nu cei de gaze sau alte surse de energie. Iată de ce factura la electricitate este mai ridicată. Deci, uh, care este primul lucru pe care trebuie să-l învățăm? Dacă știm că aceste costuri de dezvoltare a regenerabililor este atât de ridicat, dacă știm că în sistemul viitorului cu un consum scăzut de carbon vom avea mai multe regenerabile decât la ora actuală, atunci ar trebui să facem o gestiune mai eficientă a acestor energii regenerabile și să fie mai eficiente. Din punctul nostru de vedere, aceasta înseamnă să integrăm energiile regenerabile pe piață, să întărim sistemul ETS pentru a ne asigura că avem un mesaj clar din punctul de vedere al prețurilor pe piață, care să promoveze dezvoltarea regenerabililor și schemele de susținere a energiilor regenerabile, cele de astăzi și cele de mâine, să se bazeze pe uh, indicatorii pieții și să fie eficienți din punct de vedere al costurilor pentru a ajunge la o energie regenerabilă competitivă. Al doilea element pe care l-am arătat era cel referitor la costul de rețea, care a crescut cu 18% în această perioadă. Dacă ținem cont de creșterea uh, societății în toți acești ani, aceasta înseamnă că rețeaua practic a fost stabilă în ultimii ani și este logic acest lucru pentru că uh, reglementarea rețelelor se centrează pe controlul investițiilor, reducerea costurilor pentru ca rețeaua să fie cât mai eficientă cu putință. Însă uh, abordarea cred că ar trebui să fie un pic diferită, pentru că dacă ne dorim să integrăm energiile regenera regenerabile și clienții noștri să reacționeze la ce se întâmplă pe piață, dacă dorim un sistem durabil, atunci avem nevoie de rețele care să fie mult mai inteligente decât cele de astăzi. Și pentru asta e nevoie de investiții, pentru aceasta este nevoie de inovare și în majoritatea statelor membre schemele de reglementare a rețelelor electrice nu sunt suficiente pentru a stimula inovarea sau pentru a uh, stimula rețelele inteligente, nu stimulează modificarea necesară la nivelul rețelelor pentru ca ele să fie pregătite față de noile uh, provocări și față de noile surse de energie regenerabile. O bună parte a costurilor um, de aprovizionare cu energie se datorează însă acestor uh, taxe. Vedeți aici ce s-a întâmplat în Germania între 2009-2015, costurile au scăzut uh, în mod constant și am ajuns acum la un nivel de prețuri de în jur de 20-25 de euro pentru megavatul oră. Pentru asta nu e nevoie de niciun fel de investiții, nu e nevoie de gestiune eficientă a deciziilor și asta nu aduce niciun fel de semnal din punctul de vedere al dezvoltării sistemelor. Nu oferă un mesaj pentru uh, dezvoltarea de uh, noi surse de energie, nici regenerabile, nici de altfel. În felul acesta nu se poate construi nimic nou. Poate îmi veți spune că există o supracapacitate, cel puțin în unele țări, însă adevărul este că chiar acei care au multă energie au nevoie în continuare de capacitate, de generare de capacități care să fie disponibilă atunci când vântul nu suflă, când soarele nu uh, strălucește și așa mai departe. Deci, uh, cu nivelul actual de capacitate nu vom reuși să facem față pe viitor. Un element absolut necesar pentru a construi această capacitate sau pentru a o menține dacă există este aceea de a avea o piață funcțională angro. Și aici trebuie să ținem cont de prețurile în caz de penurie. Dacă există deficit, atunci prețurile trebuie să reflecte acest lucru. Este un element fundamental. Este practic un element fundamental pentru definirea felului în care funcționează piețele. La momentul acesta, aceste prețuri în funcție de deficit nu funcționează. Există niște plafoane pentru prețuri care fac ca piața să nu reacționeze și să ajungă la prețurile la care ar fi ajuns în mod normal. Pe de altă parte, trebuie să ne întrebăm în ce măsură aceste prețuri în condiții de deficit sunt fezabile și dacă guvernele vor permite așa ceva trebuie să ținem cont de faptul că atunci când avem astfel de prețuri în uh, condiții de deficit, uh, este pentru că există riscuri de aprovizionare cu energie și ne întrebăm dacă acest lucru este acceptabil din punct de vedere politic. Cu toții suntem de acord că plafoanele la prețuri ar trebui îndepărtate, însă în ziua de astăzi nu acesta este elementul esențial, pentru că la aceste plafoane se ajunge foarte rar la momentul actual. De altfel, există multe intervenții, foarte multă inovare care este susținută, subvenționată, multă inovare care nu depinde de prețurile de pe piață pentru a supraviețui și atât timp cât situația este așa, practic, prețurile în condiții de deficit nu uh, vor apărea niciodată. Deci semnalul de investiție uh, va dispărea. Practic, aceste prețuri în caz de deficit, chiar dacă sunt necesare, chiar dacă trebuie eliminate distorsiunile de pe piață, uh, nu sunt un factor suficient pentru a ajunge la investiții. Și de altfel e greu de găsit un investitor care să fie dispus să facă investiții pentru construirea de capacități doar pe baza acestor semnale. Iată de ce considerăm că piața energiei trebuie să combine mai multe elemente. Avem nevoie de piața energiei pe care o avem în ziua de astăzi, avem o nevoie de o piață pentru flexibilitate, astfel încât capacitatea de generare de energie să se adapteze în funcție de cerere și ofertă și, pe de altă parte, avem nevoie, în unele cazuri, de o piață a capacității care să ne ajute să oferim capacitate când e nevoie și să oferim semnalele necesare investițiilor. Cele trei piețe trebuie să fie la nivel european și integrate. În plus, trebuie să aibă niște obiective comune, principii comune, să fie deschise pentru o participare transfrontalieră și așa mai departe. Aspectele regionale sunt esențiale. Noi considerăm că prețurile în caz de deficit și uh, studiile de adecvare sunt esențiale pentru a vedea dacă într-o anumită regiune piața oferă ceea ce este necesar și dacă avem, elemente, avem nevoie de elemente suplimentare, cum ar fi, de exemplu, capacitate suplimentare. Acest lucru se face pe baza unei evaluări uh, regionale care să țină cont de realitate, să implice toți actorii de pe piață, nu doar operatorii de sistem, ci uh, toată lumea care este implicată și să se abordeze într-adevăr care sunt nevoile de investiții reale. Operaționalizarea sistemului trebuie și ea integrată la nivel uh, regional. Și acum un ultim comentariu. Dacă îmi puteți uh, spune dacă avem o capacitate a pieței, atunci aceasta ar trebui să ducă prețurile mai sus. Dar n-ar trebui să fie chiar așa, pentru că atunci când există uh, foarte multă capacitate, nu înseamnă neapărat că prețurile vor fi foarte ridicate. Capacitatea transmite semnalul că fluxul economic este mult mai stabil și acesta poate fi un mesaj clar sau pozitiv pentru investiții. Dacă este utilizat așa cum trebuie, piața de capacitate n-ar trebui să însemne o creștere automată a facturii de electricitate pentru clienții noștri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum trecem la al doilea vorbitor, care reprezintă Federația Europeană pentru Energii Regenerabile. Este vorba de doamna dr. Dorte Fouquet, care este partener la Better Business Health și are sediul sau are un birou aici la Bruxelles. Este parte a Asociației Europene de, uh, pentru Energie Regenerabilă și uh, are să facă prezentarea chiar acum. Vă rog. Mr. Chairman, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Buzek, domnule Langen este o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră pentru a vorbi în numele RF, Asociația Federațiilor Naționale de Producători Independenți de Energie din Surse Regenerabile. Este plăcerea noastră să putem acum și în, în următoarele luni să vă fim alături pentru a continua să Uh, găsim um, căi pentru a atinge o piață a energiei integrată și să obținem o schimbare a sistemului um, înspre energii regenerabile în toate statele membre. Poate că graficul este prea mic, dar puteți vedea o abordare istorică, vedem toate sistemele de electricitate, în acest caz în Germania, sursa este Ecoinstitut institut uh, din Germania. Vedem că există etape pentru fiecare mare tehnologie și ce putem vedea acum este că suntem într-o etapă în care în sistemul german intră din ce în ce mai multe energii regenerabile și nu numai în cel german, ci și în cel european. Avem uh, un plan cu ceea ce uh, vrem să facem și cred că raportul domnului uh, Langen uh, va contribui uh, și el la acest uh, plan și vă mulțumim pentru că v-ați asumat această sarcină importantă. Din punctul nostru de vedere, directiva actuală 2009-28 EC pentru promovarea energiilor regenerabile este la nivel european și internațional o piatră de temelie. Este un exemplu, este probabil uh, cel mai mare sistem regional de promovare a, energi a energiilor regenerabile. Conține diferite țări cu puncte de plecare foarte diferite și mai ales datorită acestui Parlament în trecut uh, s-a reușit stabilirea tonului căii pentru întreaga industrie. Care este situația actuală și care sunt componentele pentru noua piață a energiei? Sunt multe zone în care nu avem opinii diferite cu antevorbitorul meu, dar există uh, și uh, domenii în care pozițiile noastre sunt diferite. Unde nu există diferențe, considerăm că este nevoie de o piață echilibrată, funcțională. Noi considerăm că nu avem nevoie de uh, piețe, de capacitate, ci considerăm că este nevoie de o abordare structurată și acceptabilă din punct de vedere social Uh, deci, pe această cale trebuie, uh, considerăm noi, să spunem, la revedere vechilor tipuri de energie nucleară, uh, pe cărbune și așa mai departe. Și pentru asta este nevoie de un imbold structural. Noi considerăm că țările nu trebuie să se confrunte singure cu această provocare și ar fi bine dacă Parlamentul ar putea să lanseze ceva similar cu uh, Uh, ceea ce s-a întâmplat când s-a lansat uh, Uniunea, um, Comunitatea Europeană pe, um, Oțelului uh, și Cărbunelui. Eu când eram tânără, eram funcționar public la Hamburg și am avut um, criza armatorilor. A existat o problemă și în Polonia și în țările baltice și a durat ceva până să găsim o soluție. Dar ce ne-am dori ar fi acum să găsim un răspuns coordonat Uh, pentru a elimina capacitățile excedentare și vechile capacități. Și bineînțeles, este dificil, um, înțelegem asta. Apoi, încă un subiect pe care îl aud adesea. Uh, oamenii spun, da, a venit momentul ca energiile regenerabile să fie independente, nu mai trebuie să fie prioritizate, nu mai este nevoie de acces prioritar la sistemul, la rețea când este vorba de electricitatea din uh, sursele regenerabile. Cred că ar fi o mare greșeală să se um, renunțe la acest lucru. Pentru noi, uh, Uh, angajamentul politic pentru, uh, luat în directiva 2009-28 a creat previzibilitate, certitudine în multe state membre. Am avut obiectivele obligatorii și deplângem faptul că ele nu mai sunt existente după 2020, cu excepția situației în care Parlamentul reușește să le recâștige. Pachetul de stabilitate avea mai multe elemente. În primul rând, o bună planificare, previzionare și ținte Apoi, instrumente, uh, mecanismul premium sau înainte mecanismul de, de mm, a băga în rețea electricitatea și, în al treilea rând, tocmai această prioritate uh, de acces uh, la rețea. Și acest lucru s-a mai detaliat și s-a mai îmbunătățit în diferite directive care au urmat. Și toate aceste lucruri nu au fost niște mofturi ci uh, Consiliul European și uh, Parlamentul European au analizat, au înțeles foarte bine că pentru a avea o utilizare și o absorpție a energiilor regenerabile în um, rețelele naționale, este nevoie de um, conectare, de, conector, de conector bun trebuie să fie, existe posibilitatea ca această electricitate să fie retransmisă mai departe pe piață. Asta este prevăzut în directivă și uh, motivele au fost uh, distorsionările de pe piață, în multe țări exista o structură monopoli, monopolizatoare și uh, iată, de multe ori existau aceste um, monopoluri sau oligopoluri um, care s-au construit uh, timp de foarte mulți ani și care erau foarte puternici, aveau un avantaj structural. Fără această legislație care a fost adeptată, nu am fi avut, uh, nu am fi reușit să obținem niciodată uh, ce am reușit cu energiile regenerabile. Prima lege în Germania a fost dată în 2000 și tocmai asta prevedea. Deci am avut această poveste de succes vorbim despre țara raportorului nostru în 2000 uh, aveam 6,2% energie regenerabile și în 2014 aproape 25%. Este o cale de succes și Germania nu este singură, avem Suedia, Danemarca, multe țări care au avut rezultate bune. Unele au avut rezultate mai puțin bune în anumite zone, de exemplu, noi nu suntem atât de buni în transport și în biomasă, dar uh, se poate vedea un echilibru. Deci dacă ne îndepărtăm de accesul prioritar, consider că asta ar fi în detrimentul obiectivelor europene de decarbonizare. Și cred că ar afecta și obiectivele pentru 2050, ar afecta angajamentele pe care ni le-am asumat și la conferința părților la Uh, Paris și tocmai de aceea noi cei de la RF am vrea să facem apel la noastră uh, și apel la prudență în a lua noi, um, noi măsuri în această directă, în această direcție. Vedem de asemenea că abordarea este una națională și din păcate nu suficient de regională. Eu lucrez acum pentru guvernul german pentru acordul de cooperare cu, uh, vecini, cu statele vecine pentru a avea licitații comune și așa mai departe. Deci, uneori evoluția este naturală către regional și ar trebui să o acompaniem, să o încurajăm. Bineînțeles, este dificil faptul că avem și țări care au dat înapoi din cauză că au considerat că nu au puterea economică din cauza presiunii din partea troică, troicii și așa mai departe. Din punctul nostru de vedere este mm, trist acest lucru, aceste țări pierd oportunități, rămân în urmă pe calea modernizării înspre resurse durabile și există și pierd oportunități de a crea locuri de muncă durabile. Și mm, aceste locuri de muncă necreate uh, sunt o oportunitate pierdută pentru mulți ani. Avem țări precum uh, Bulgaria și Spania care uh, dau înapoi și asta este um, o, o travă pentru orice investiție um, economică. De asemenea, trebuie să analizăm și ce se întâmplă pe piață datorită energiilor regenerabile. Nu Pot să vă spun că nu există o piață ideală. Uh, piața a început cu prea multe vechi capacități, cu prea multe subvenții. Uh, m-am referit și la uh, centrala nucleară Hinkle din Regatul Unit dar am reușit să creăm un nou sistem pe piață. Avem un sistem cu foarte multe culmi um, și niveluri maxime um, și trebuie să lucrăm la asta. Bun. Voi ajunge la final. Cred că lucrurile trebuie făcute într-un mod eficace din punct de vedere al preț și eficient din punct de vedere al prețurilor. Noile uh, Instalații costă foarte puțin uh, comparativ, sunt foarte competitive, dar trebuie să căutăm capacități de stocare, să răspundem la chestiuni precum uh, faptul că aceste energii sunt uh, sezoniere și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și mă opresc aici. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult. Continuăm cu al treilea vorbitor, domnul Tobias Paulun, Chief Strategy Officer și membru al uh, bordului executiv la Energy Exchange AG, una dintre platformele uh, cele mai importante de comercializare a energiei în Europa. Din câte știm, Dumneavoastră faceți comerț nu numai cu energie, ci și cu certificate de emisii. emisii. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Lanen pentru um, proiectul său de raport. Aș vrea să vă vorbesc despre Um, poziția European Energy Exchange, un grup care acționează pe piața electricității și a gazului în Europa, dar face și comerț cu certificate de emisii. De asemenea, oferim o platformă și pentru alte um, piețe de materii prime. Noi nu suntem numai o, piață, o companie privată care um, operăm o piață, suntem și o autoritate publică și avem obligații ce revin de pe urma acestui statut uh, și le luăm foarte în serios să oferim trans transparență, prețuri pentru oricine este interesat și nu numai uh, participanții la piață, ci publicul în general și vrem să creștem concurența și lichiditatea pe piață. Lucrăm și pe piața de termen scurt prin IPEX Spot, pe care o cunoașteți deja, probabil pentru că oferă prețuri de referință pentru energie în întreaga Europa și uh, o piață uh, de energie pe care se pot tranzacționa contracte pe zile, săptămâni, luni, până la șase ani în viitor. Um, dacă ne uităm la cifrele de pe această piață, revine clar, devine clar că tranzacționarea este centrul pieței, dar vedem că, și, că piața chiar și funcționează. În 2015, peste 3.000 de teravați au fost uh, tranzacționați uh, pe această uh, piață cu un volum de tranzacții de peste 100 de miliarde de euro. Deci, iată, prețurile determinate pe această platformă foarte bine supravegheată au un impact asupra participanților la piață, atât pe termen scurt, deci pentru a direcționa producția și consumul și pentru a crește nivelul de flexibilitate, dar și pe termen lung ca semnale de investiții. Considerăm că raportul pregătit de domnul Langen merge în direcția cea bună și are abordarea potrivită pentru o viitoare piață, pentru o viitoare piață uh, stabilind ca prioritate un preț stabilit de piață și bazându-se și pe ideea unei flexibilități pe termen scurt și a unor stimulente pe termen lung. De asemenea, considerăm că există loc de mai multă cooperare uh, regională. Și mi se pare că asta este cheia pentru o piață integrată europeană. De asemenea, vreau să subliniem importanța uh, sistemelor uh, de sprijinire a energiilor regenerabile și faptul că acestea ar trebui să fie bazate pe piață Um, și coordonate la nivel european. Cum vedem noi um, piața? Ar trebui să se permită stabilirea prețului pe um, ideea de uh, lipsă pe piață. Este un semnal de piață transmis, vizibil pentru toți participanții la piață. Practic, în timp real pot face comerț uh, cu um, cu energie. Creșterile de piață temporare nu au un impact la final asupra prețurilor plătite de consumatori. Acestea sunt prețurile companiile care vând energie își asigură um, Um, prețurile um, astfel încât ele să rămână constante pentru uh, consumator. Cu cât mai mari sunt fluctuațiile, cu atât mai puternic este semnalul pe care îl uh, transmit. Însă, noi, IEX, ca o platformă energetică, am dezvoltat câteva instrumente care permit uh, transformarea acestor creșteri uh, temporare în fluxuri de venit pe termen lung. Deci cine vrea să se asigure împotriva acestor creșteri ale prețurilor, poate semna um, contracte pe termen lung, le numim cap futures, uh, futures um, tip plat- plafon. Am spus că niciun investitor nu ar fi dispus să cumpere o nouă centrală uh, bazându-se pe previziune sau pe nevoia de a cunoaște um, dinainte când vor crește prețurile. Dar vânzând aceste asigurări, creșterile de preț care există sunt transformate în fluxuri uh, devenit regulate. Asta arată că piața vine cu soluții, că este dispusă să își asume rolul uh, pe care îl are astăzi și um, poate contribui la un viitor cu uh, mai multe energii regenerabile. Tocmai de aceea considerăm că acest tip de uh, creare a prețurilor este cea mai, uh, cel mai bun. Iar impulsurile de pe piață trebuie folosite atât pe termen lung cât și pe termen scurt. Nu considerăm că este nevoie de a crea mecanisme de capacități suplimentare pe lângă ceea ce există deja. După cum uh, spuneam, sistemele de sprijin uh, pentru energiile regenerabile trebuie să fie din ce în ce mai bazate pe piață și trebuie să fie integrate în piață. Instrumentele pentru asta există deja. Uh, unele dintre ele sunt aceste cap futures, dar există și uh, agregatori uh, sau uh, piețe directe, uh, actori care oferă um, servicii în mod direct și care pot să ne ajute să aducem mai aproape de piață aceste instrumente. Asta ar ajuta și operatorii convenționali care au nevoie de flexibilitate care la rândul ei este necesară în cazul energiilor regenerabile. Un lucru care ni se pare că nu este suficient abordat în raport din punctul nostru de vedere este importanța zonelor de licitații transfrontaliere și lichide. Doar pe astfel de piețe mari, cu multe lichidități, există posibilitatea de a asigura flexibilitatea și de a reuni investitorii. Pe piețele mici nu va fi posibil. Trebuie să creștem lichiditățile și mai mult uh, asupra nivelului, deasupra nivelului obținut uh, în ultimii 15 ani. Piețele sunt necesare piețe mari și lichide pentru asta. De asemenea, extinderea rețelei este și ea un element cheie pentru asta, dar dacă extinderea rețelei nu este suficient de rapidă, trebuie să găsim măsuri intermediare alternative, dar nu trebuie să părăsim calea, de, calea integrării aprofundate a pieței uh, europene. De asemenea, aș vrea să spun câte ceva despre uh, definiția securității de aprovizionare. Bineînțeles, că ne uităm la acest aspect din punct de vedere european, putem avea o soluție mai ieftină cu același nivel de securitate de, alimenta- de aprovizionare dacă um, definim um, securitatea de aprovizionare la nivel național orice inițiative de cooperare între țări mi se pare binevenită, dar am face apel și pentru mai multă cooperare regională. Cum piața cu ridicata pentru energie este una europeană în ziua de astăzi și participanții pe piață vând și cumpără pe piețe la nivel transfrontalier, ei transmit un semnal de preț la nivel european care arată că în momentul de față capacitățile nu lipsesc, dacă analizăm lucrurile la nivel european. Dacă uh, ar fi luate în considerare aceste sugestii și ar fi implementate aceste sugestii, considerăm că nu ar fi nevoie de prevederi noi pentru contractele pe termen lung. Piața astăzi funcționează, numărul participanților activi pe piață este mai ridicat decât a fost vreodată, mai mult de 400 de uh, participanți numai pe piețele noastre și, bineînțeles, uh, sunt uh, mult mai mulți pentru că nu toți uh, sunt activi pe piețele noastre, concurența crește și nu putem decât să vă încurajăm să vă bazați pe aceste semnale de preț uh, transmise deja de piață, atât pe termen scurt cât și pe termen lung în ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. A fost una foarte interesantă. Ultimele trei discursuri au fost foarte interesante și le mulțumesc tuturor vorbitorilor uh, pentru prezentările lor. Acum începem cu întrebările și răspunsurile și apoi uh, va trebui să răspundeți, veți avea de lucru. Raportorul nostru, domnul Langen, aveți cuvântul. Da. Aș dori să formulez o întrebare către fiecare dintre experți. Domnul doctor Albario spunea că dacă se reduc impozitele și măsurile de ordin politic, atunci este o măsură uh, care va duce la niște prețuri finale rezonabile. În același timp, ați arătat însă în prezentarea dumneavoastră că cel mai bine ar fi în opinia dumneavoastră, să uh, plecăm de la capacități mai reduse. Vă întreb așadar, nu este cumva o contradicție atunci dacă când vrem să integrăm regenerabilele și iar pentru cele convenționale creăm piețe de capacitate. A doua întrebare o adresez doamnei dr. Fouquet spuneați că cel mai important lucru este prioritatea la injectarea în rețea. N-am spus, uh, nu cred, n-ați spus încă, însă că și tariful de injecție ar fi important. Cum vedeți relația între tariful de injecție și prioritatea de injecție? Și acum întrebarea adresată domnului Paulun. Tranzacționarea intrazilnică este problema. Ați vorbit despre uh, contractanții angro pe termen lung. Cum reușim să ajungem mai aproape la tranzacționarea în timp real? Cât de mare are voie să fie uh, diferența între necesar și disponibilitate? Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Langen, doamna Cumpula Natri. Mulțumesc pentru această prezentare uh, interesantă. Din păcate, domnul Sadonatre, raportorul nostru pe acest dosar nu este aici, așa că voi interveni eu în locul dânsului. Am lucrat mult pe acest raport. Aș dori să și mulțumesc ca domnului raportor. Avem și noi câteva idei. În ceea ce privește ideile fierbinți care se vor la piața de capacități, pentru că companiile de uh, energie mai întâi uh, solicită să nu fie impozitate și apoi vor garanții pentru bani. Am ajuns oare în momentul în care să renunțăm la economia de piață pe piesele de electricitate? Plătim tot felul de lucruri și analizăm arhitectura, interconectori și așa mai departe și alte modalități pentru a acorda prioritate regenerabilelor. De ce facem? Ne predăm și spunem că se poate doar prin piața capacităților? Știm că există și alte modele pentru a evita acest lucru, dar dacă nu, cred că trebuie să vedem realitatea și în ultimă etapă să acceptăm așa ceva. Și dacă da, atunci trebuie să fie deschis mecanismul pentru operatori de mărimi diferite și să respecte și obiectivele uh, eficienței energetice și a folosirii regenerabilor. Acest dosar, care se numește o nouă organizare a pieței energiei, ar trebui să fie de fapt redenumită în energia electrică. Dacă ne uităm la situația din Germania și transferul energetic, acesta se bazează în mare parte pe biomasă și toate celelalte. Am, tocmai am studiat așa numită <laughs> energie vende, tranziție energetică. De asemenea, trebuie să vorbim și despre responsabilitatea pentru dezechilibre. Sau ce facem? Toată lumea injectează în rețea chiar dacă nu are nevoie nimeni. Acum Germania injectează și uh, nu înțeleg de fapt uh, cum funcționează. Eu vin din partea nordică a Europei, acolo există competiție, există răspuns al pieței, există și subvenții, dar eu cred că uh, și acolo funcționează această bursă de energie Snorpol. Pool. Sigur că ar fi ideal să scăpăm de toate subvențiile, dar în momentul de față cred că va trebui să vedem cum să procedăm. Nu există alb și negru. Nu putem spune că putem să ne lipsim de toate subvențiile, dar poate ar trebui să fie mai inteligente, adaptate la nevoile uh, regionale, dacă se folosește biomasă, atunci într-o manieră durabilă. Poate că ar trebui să schimbăm uh, titlul, de fapt, și apoi să continuăm. Mulțumesc. Domnul Tilicica. Domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru prezentările susținute. În primul rând, apreciez uh, proiectul de raport a domnului Langen pentru că se bazează pilonii, pe pilonii corecți din punctul meu de vedere. Pentru că dacă ne uităm astăzi la piețele de energie electrică sau uh, energie în ansamblu, dificultatea este că dacă astăzi aș fi proprietar a unei companii, n-aș avea niciun fel de simulență să fac investiții. Dacă o facem un grafic, atunci uh, cred că ar fi greu de depistat vreun subsector în care ar fi viabil din punct de vedere economic să investești. E dificil să rămânem în situația asta. Cred că este momentul oportun să venim cu un răspuns solid pentru o nouă organizare a pieței electrice. Nu vreau acum să intru în detaliu, cu siguranță vor exista detalii de discutat uh, în contextul proiectului de raport, însă cred că principalii piloni ar trebui respectați, poate că ar trebui consolidate anumite puncte. De aceea, pref- profit de, oca- de prezența dumneavoastră aici și am să îl întreb pe domnul Alba Rios și recunosc că n-am fost uh, atentă prea mult atunci când s-a vorbit de zonele de licitare. Poate că aici ne puteți uh, da mai multe detalii ce aveați în vedere. V-ați referit uh, de asemenea și la mecanismul de capacitate. Am înțeles poziția dumneavoastră, dar vă întreb dacă ne-ați putea da un, un răspuns mai detaliat vis-a-vis -vis de dacă este vorba de o opțiune de ultimă instanță, în ce condiții sau cum v-ați imagina existența acestor piețe de capacitate și mi-aș dori un răspuns și din perspectiva domnului Palun la această chestiune. S-au menționat uh, subvențiile. Cred că se poate înțelege în ce direcție bateți fiecare dintre dumneavoastră, însă e o realitate astăzi. E clar că s-a ajuns la distorsionare a pieței. Nu vreau să spun că subvențiile ca atare sau instrumentele financiare, dar și maniera în care au fost abuzate în anumite state membre. Vin din Cehia, avem o întreagă discuție acolo, dar aș dori să știu care este uh, părerea dumneavoastră în această privință. Poziția mea este una foarte clară. Nu sunt uh, sigur, doamnă Foche, dacă am înțeles poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de integrarea regenerabilelor. Poate că aici ați putea oferi mai multe detalii. Am înțeles că preferați o preluare a regenerabilelor din rețea? <laughs> sau ați uh, vorbit uh, de o, um, o, um, o lansare a regenerabilelor. În opinia mea, acestea au fost lansate. Domnul Maragal. Sí, gracias. Um, vamos a ver, yo, yo creo que. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte interesantă diversitatea de experți pe care o avem astăzi aici. Fiecare dintre dumneavoastră își reprezintă cu loialitate propria sa lume pe care dorește să o susțină. Câteva comentarii în legătură cu ce s-au spus aici. Mecanismele de capacitate, trebuie să spunem cu claritate, reprezintă o distorsiune a pieței. Într-un fel sau altul, reprezintă un fel de ultim refugiu pentru un sistem, uh, sper, pe cale de dispariție, pentru că, uh, până la urmă, menține un sistem de subvenții pentru combustibilii fosili. Pentru că dacă am avea o organizare bună a sistemelor interregionale europene, mai bine decât la nivel statal, atunci am ajunge la concluzia că ne aflăm deja într-o stare de supracapacitate. Trebuie să vedem cum se aplică mecanismele de flexibilitate, de lichidități, de interconectare, pentru că acestea sunt centrul dezbaterii care începe acum. Dacă vorbim de flexibilitate, vorbim în primul rând de o piață care să aibă destul spațiu pentru energiile regenerabile și asta înseamnă o piață care să se bazeze pe licitații făcute în timp real. Avem deja piața zilei următoare și trebuie să vedem cum putem face ca reacția să fie cea mai adecvată de ambele părți. când vorbim de uh, cerere, trebuie să vedem care sunt uh, indicatorii agregați pentru a putea face o mai bună gestiune în funcție de schimbările la prețuri. Uh, tocmai pentru a învăța, pentru a produce, pentru a schimba tendința în funcție de consum. De asemenea, atunci când vorbim despre prețuri dinamice, spunem practic că prețurile trebuie să reflecte uh, penuria de uh, ofertă. Asta înseamnă să transmitem și mesajul potrivit investitorilor um, și celor care gestionează cererea, tocmai pentru a își adecva situația în funcție de piață. Pe de altă parte, trebuie să schimbăm uh, harta noastră instituțională. Rolul ACER trebuie întărit, uh, trebuie să-i oferim o capacitate mai mare pentru a coordona autoritățile de reglementare la nivel național și uh, trebuie să trecem spre uh, o abordare paneuropeană și o scădere a dependenței față de autoritățile naționale. Și aici autoritățile europene au un rol esențial. Președintele întrerupe vorbitorul. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să fac un singur comentariu în legătură cu Endesa. Dacă îmi permiteți 10 secunde. Foarte bine, 10 secunde, nu mai mult. Uh, În țări precum Spania trebuie să se facă o mai bună separare între producători, generatori și uh, cei care comercializează, pentru că altfel dezbaterea este falsificată. Mulțumesc uh, și acum doamna Ernst din partea GUE. Ia, fie... Da, mulțumesc. Întrebarea care ne preocupă pe noi, de fapt, este mereu aceeași. Cum putem crea o piață de energie astfel încât să se folosească tot mai multe resurse de energie regenerabilă. Cum putem avea o contribuție astfel încât uh, deciziile de la Paris să se răsfrângă și în realitate. Și evident, aceste schimbări trebuie să fie suportabile și din punct de vedere social. Și în această perspectivă mă interesează trei lucruri. Mecanismul de capacitate sau piața de capacitate. Cred că asta trebuie analizată mai exact. Există poziții uh, diferite a primului și a ultimului vorbitor. Multe institute de cercetare spun că astfel de piețe de capacitate mm, ar îngreuna transformarea sistemelor energetice și ar fi mai dispuse la erori sistemele ar frâna oarecum evoluția ulterioară a unor sisteme mai performante. Deci există opinii critice în această privință și aș dori să știu din partea dumneavoastră care este concret părerea dumneavoastră dacă un astfel de mecanism de capacitate într-adevăr este necesar și dacă poate deveni un argument în favoarea siguranței aprovizionării sau trebuie să dispară, așa cum spunea doamna Fuche, capacități învechite nu mai trebuie subvenționate. Este un punct pe care trebuie să-l clarificăm, pentru că trebuie să avem și noi o poziție în acest sens. La al doilea punct, mixul energetic național. Dacă dumneavoastră spuneți că nu excludem nicio formă de energie, atunci vă întreb cum anume putem acorda prioritate resurselor regenerabile. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră, doamna Foche, aici. Și un ultim punct, subvențiile. Da, să spuneți, doamna Foche, da, există tot felul de, sau sunt necesare subvenții sau facilități pentru uh, energiile regenerabile în sistemele naționale. Poate puteți preciza acest lucru. Mulțumesc! Aceștia au fost vorbitorii în numele grupurilor politice. Acum trecem la ceilalți vorbitori și v-aș ruga să nu depășiți două minute. Doamna de Castilio. Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Da, voi vorbi în spaniolă. Eu cred că un aspect care a fost evidențiat aici și este foarte clar e impactul care depinde de situația specifică a fiecărui stat membru în acest domeniu pe care îl dezbatem astăzi, și anume propria organizare de piață a energiei. Care este situația? Ea este foarte variabilă de la state care au aproape numai energie nucleară, uh, alte state care uh, includ în mixul energetic energia nucleară și alte țări unde s-a luat decizia de a pune capăt uh, furnizării de energie nucleară în curând. Deci mixul energetic se îndreaptă mai degrabă spre energiile regenerabile depășind în felul acesta obiectivul marcat la nivel european. Alte țări nu au probleme de interconectări, unele au astfel de probleme de interconectări, deci uh, nu își pot rezolva problemele de aprovizionare prin interconectări, deci uh, mozaicul este foarte variat în ceea ce privește situația din statele membre. Din punctul meu de vedere, obiectivul principal la nivelul UE între factorii de decizie, actorii implicați și toți ceilalți implicați în această definire a organizării pieței este să avem un numitor comun pentru că nu ne putem aștepta să avem uniformitate totală și în acest numitor comun trebuie să ținem cont, bineînțeles, de obiective comune, cum ar fi, de exemplu, procesul de decarbonizare al economiei și uh, creșterea procentajului de energie regenerabilă, și așa mai departe. Asigurarea aprovizionării. Prețul final, pentru că până la urmă consumatorii sunt cei care uh, duc povara deciziilor noastre. Există deci o serie de elemente și vroiam să vă întreb dacă, ținând cont, ținând cont de toți acești factori, considerați că putem ajunge la un numitor comun minim care să reprezinte un progres față de organizarea actuală. Mulțumesc, domnul Karim. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor. Am să formulez câteva întrebări și un comentariu general pentru început. Sunt de acord cu domnul Rios uh, atunci când spune că totul începe și se termină cu factura la curent. Cred că pe asta trebuie să ne concentrăm. Acum vorbim despre prețuri. Am fost recent cu, cu ceva colegi și domnul uh, Werner Langen la operatorul de rețea Unprion, unde ne-au arătat niște scheme excelente și uh, dificultățile pe care operatorii au cu energiile regenerabile atunci când nu bate vântul. Problema este că stabilirea de prețuri și stimulentele pe investiții sunt așa de mici încât nimeni nu investește. Și, pe, și ne-au arătat în rețea o um, centrală electrică pe gaze, uh, veche de un an jumătate, care nu opera, dar electricitatea în momentul respectiv era importată de la o centrală atomică din Franța. Așadar, politica creează efecte în lumea reală, fizica e fizică și prețurile presupun investiții. De aceea, o întrebare pentru doamna Fouquet. Spuneați, sigur, că trebuie să ne concentrăm pe regenerabil, ăsta este obiectivul tuturor. Dar cum rezolvăm problema cu prețurile atunci? dacă doar asupra regenerabilor ne concentrăm. Am văzut cu propriul ochi uh, uh, la operatorul de sistem care nu tranzacționează, încearcă doar să mențină tensiunea care este situația și de unde vine curentul. Asta este problema zilei de azi. Și a doua întrebare adresată domnului Rio și domnului Paulu. Atunci când vorbiți de piață de capacitate și sau de uh, piața uh, de futures, uh, cred că aveți în vedere același lucru. Mie mi se pare cam uh, același lucru când vorbim de trei ani încolo. Domnul Rubic, acum mulțumesc. Domnule președinte, cred că una dintre întrebările reale este aceea dacă uh, în condițiile în care avem nevoie de piețe de capacități, ar fi posibil să organizăm acest lucru printr-o licitație uh, la nivel paneuropean, astfel încât cei care oferă soluția cea mai eficientă să o și facă și să nu mai stabilim granițe naționale. Eu cred că trebuie să stabilim un principiu aici. Dacă pe termen mediu vrem să creăm o piață internă a energiei, atunci nu mai avem Uh, voie să permitem granițe, ci avem nevoie măcar de uh, o abordare regională care să treacă măcar peste o graniță, pentru că dacă nu facem acest lucru și această propunere a Comisiei nu va aduce o, un progres real. Colegul Carin s-a referit deja la această probleme și întrebarea este cum anume putem armoniza piețele fizice cu piața de tranzacționare, cu bursa de tranzacționare. Pentru că acest lucru are, afectează viitorul. Și ultima întrebare, credeți că pentru dezvoltarea rețelor inteligente trebuie să comasăm BEREC și ACER? pentru a avea un mai bun uh, control și în timp real ar fi o prioritate pentru perioada următoare? Mulțumesc. V-aș ruga acum să formulați răspunsurile dumneavoastră la întrebările primite. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările formulate. E nevoie de o piață de capacități? Întrebarea a fost formulată de mai mulți dintre dumneavoastră. Nu există un singur răspuns. Și cred că și doamna Pilar de Castilio a dat un răspuns foarte bun. Depinde de situație, depinde de situația țării, a pieței, depinde de mulți factori. Nu există un singur răspuns de ordin religios. Pietrele de capacitate nu sunt nici bune, nici rele. Trebuie să facem o analiză de la caz la caz. O astfel de analiză se numește analiză de adecvare și trebuie să vedem care este specificul pe anumită piață, pe o piață regională, nu națională. Deci trebuie să analizăm astfel de piețe, să vedem care e nivelul de preț, care este nivelul existenței capacitatea de generare și cererea, necesarul, care este potențialul lor de a supraviețui pe actuala piață, care, este aștepta, care sunt uh, premizele pentru regenerabile în acea piață și aceasta va duce la uh, o concluzie pentru nivelul de adecvare a acelei piețe. Statele membre au dreptul să stabilească astfel de indicatori, au dreptul să spună ce fiabilitate își doresc în propriul sistem și nimeni nu spune că n-ar avea acel drept. Noi considerăm că ar trebui să se facă acest lucru în mod transparent, comparabil, utilizând aceleași variabile, aceiași indicatori, astfel încât să putem compara obiectivele stabilite de un guvern cu cele stabilite de alt guvern și să vedem care este situația pe anumite piață. Rezultatul unei astfel de analize poate fi acela că anumite Uh, cazuri e nevoie de o piață de capacitate. Dacă se introduce o piață de capacitate, atunci despre ce vorbim? Subvenții? Eu zic că nu. Este o capacitate de piață. Pentru o capacitate fermă existentă, sistemul nostru are nevoie de uh, capacități ferme dacă ne propunem un procent ridicat de regenerabile. Această capacitate poate fi oferită de mulți furnizori diferiți. De aceea, o piață de capacități trebuie să fie disponibilă nu doar pentru producători, ci și pentru um, depozite de magazinare și alții, pentru că toți aceștia pot uh, reacționa la, nevoi, la necesarul sistemului. Și asta, în opinia mea, nu este o subvenție, este alt tip de piață, o piață care se petrece în alt orizont. e o aiureală produsul ăsta? Haideți să ne uităm în viitor. Să zicem că suntem în 2025, uh, când am, uh, ajungem, sau 2050, când ajungem la un sistem decarbonizat total, care în anumite țări ar fi 100% regenerabile plus magazinare în altele altfel. Dar Deci e previzibil un astfel de sistem în multe țări. Vom avea un sistem în care costurile variabilele uh, vor fi aproape zero. Nu vom mai folosi combustibil unde nu mai emitem dioxid de carbon. Aproape toată structura costurilor noastre va fi fixă. E aproape ceva ce avem în momentul de față cu telecomunicațiile. Până acum plăteam în telefonie, uh, plăteam uh, un preț fix pentru câte informații transmitem sau cât vorbim. În momentul din uh, de față nu mai este uh, cazul. Nu mai se face așa taxarea. Pe viitor Uh, probabil capacitatea va fi variabilă relevantă. Deci trebuie să ne, organ- uh, ne asigurăm că vom avea organizarea pieței care să ne stabilească pe acest uh, traseu. În ceea ce privește facturile, știu că e o problemă și în Republica Cehă și în alte uh, țări din uh, Europa de Est. Și este vorba de zonele de licitare. Uh, acest lucru ar însemna o mai mare lichiditate. Însă, mărimea unei zone de licitare trebuie limitată din punct de vedere a unor uh, restricții structurale. Nu putem uh, limita astfel de zone de licitare prin decizii politice, ci prin uh, delimitări tehnice și structurale. Există procese stabilite în uh, codul de rețea, unde se arată cât de mari ar putea fi astfel de zone de licitare și cum ar putea fi modificate atunci când se stabilește că nu funcționează corespunzător. A fost uh, și o întrebare în ceea ce privește capacita- uh, piața de capacitate versus piața uh, contractelor la termen. Piața la termen, pe piața la termen se tranzacționează valori care nu depășesc 3 ani majoritatea investitorilor ar spune că nu este suficient pentru a face o investiție. Acești investitori au nevoie de prețuri și tarife care să meargă mai uh, încolo în viitor. Nu se poate la o decizie investițională bazată pe prețul futures din 2017. Piața de uh, contract la termen nu oferă această posibilitate acum. Dacă vrem o piață în care cererea să, respectiv consumatorii participă, unde nu doar uh, generarea se adaptează, dar și consumatorii, atunci avem nevoie de o rețea care să poată gestiona acest lucru, toate uh, echilibrele uh, de care avem nevoie în timp real pentru a putea face față tuturor acestor provocări. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund uh, tuturor întrebărilor uh, formulate de dumneavoastră. Vis-a-vis de diferitele sisteme de tip patchwork, cred că ați oferit o imagine reală pentru că avem uh, sisteme diferite și de aceea nu găsim o soluție panaceu nici pentru diferitele sectoare, uh, electricitate, încălzire, răcire, transport și nici în rapiditatea cu care se aplică în diferitele state membre. De aceea, deja din 2001, Știu că a fost în visa celor din uh, Comisia Europeană să existe un sistem armonizat și s-a vorbit de uh, certificate și cote, dar a fost cel mai puțin folosit sistem. N-a găsit susținere în realitate și am pierde prea mult timp în a găsi așa ceva. Numitorul comun ar fi atât de mic încât nu ne-ar permite atingerea obiectivului european de minim 27%. Și ajung la domnul Langen. Dacă spuneți de cât timp avem nevoie de o securitate a prețurilor, o tarifelor de injecție, sau dacă avem nevoie de așa ceva, Răspunsul este da, pentru că nu trăim într-o lume ideală și sectorul energetic este o chestiune complexă, complicată, care depinde foarte de multe lucruri, multe subvenții neinternalizate sau aproape deloc internalizate și o uh, sarcină pentru societate, dacă există prețuri reglementate pentru gospodării sau pentru industrie. Dacă li se permite anumitor companii să nu plătească tarifele de rețea sau pentru dezechilibre, um, există, iată, foarte multe elemente care adaugă la această complexitate. Dacă vrem 27% până în 30 sau 50% până în 2050, atunci avem nevoie de Uh, securitate pentru investiții și um, pentru o tehnologie care are doar costuri de capital, dar nu și costuri de funcționare, trebuie să existe un prag uh, astfel încât și uh, banca să ofere această finanțare. Și ajung acum la uh, doamna deputat din Scandinavia. Sunt uh, de acord că n-am vrut să vorbesc doar de electricitate sau electricitate din resurse regenerabile. De fapt, raportul domnului Langen, raportul dumneavoastră tuturor, probabil va atrage atenția și asupra faptului că sunt sectoare care nu sunt bine tratate în lumea regenerabilă. Este vorba de încălzire și transport. Trebuie să găsim exemple uh, model, de pildă în Danemarca, în această privință, care sunt mult mai avansate. la întrebarea dacă centrale pe gaze nu funcționează atunci când o de relația trebuie să opereze echilibrarea. Răspunsul nu e ușor. Atunci când ați fost la Amprion, ați fost în zona germană și putem de asemenea spune că se folosește în continuare mult prea mult cărbune în sistem Uh, guvernul, sigur se gândește și la un plan de renunțare treptată la ca, uh, cărbune și dacă s-ar implementa, ar exista și șanse mai bune pentru aceste centrale care funcționează pe gaze. Atunci când vorbiți despre această economia pieței și a derivatelor și a plafoanelor. Trebuie totuși spus că s-a schimbat și realitatea. Există și uh, producători, consumatori simultan și la nivel de uh, gospodării. Deci aceștia oferă o mult mai mare flexibilitate în această lume și pentru a răspunde la această flexibilitate Iată că aici intervine frumusețea sistemului. Prin gestionare, prin agregarea puterilor mai, multor unități mai mici, That is a capacity mechanism and ce ar ucide această lume nouă este mecanismul de capacitate și dacă am crea această nouă grădină zoologică a pieței de capacitate, atunci uh, ar fi agonie pentru toată lumea, pentru că n-ar oferi securitate pentru, nici pentru cei care au cărbune în portofoliul și acum ajung la subvenții. Sunt de acord pentru că aș spune că ne confruntăm cu o schimbare de sistem energetic în Europa cu diferite viteze, sigur. Asta probabil însă va genera noi subvenții. La asta mă refeream pe slide-urile mele. Să nu visăm nici la centralele nucleare vechi. pentru că și centralele nucleare, odată ajunse la finele ciclului de viață, costă bani. Bani care ar fi trebuit pus deoparte și care nu există de fapt acum. Și sunt sigură că va trebui să le plătim. Însă, măcar trebuie să cerem un program de susținere pentru infrastructură, pentru renunțarea etapizată la energia nucleară și cea bazată pe carbone. Să spune lucrurilor pe nume. Thank you. And I think some of the questions... Mulțumesc foarte mult, domnul Palun. The first question was Mai multe întrebări se refereau la același lucru, așa că am să răspund uh, împreună. În primul rând, domnul Langen s-a referit la piața intrazilnică. Eu aș reformula-o. Această piață intrazilnică nu este, de fapt, uh, o parte a problemei, ci a soluției. De ce spun asta? Pentru că s-au făcut foarte multe în ultimii ani pentru ca această piață intrazilnică să fie și mai aproape de timpul real. În ziua de astăzi uh, putem face aceste tranzacții cu 30 de minute înainte de furnizare, înainte era vorba de 60 de minute și pentru aceasta era nevoie de o cooperare mai mare între operatorii de sistem de transport și operatorii de pe piață. Avem un exemplu foarte bun al felului în care această piață intrazilnică poate asigura eficiența și siguranța aprovizionării în anul trecut, în timpul uh, eclipsei solare, practic uh, rezervele de capacitate care existau pe piața germană nu ar fi fost uh, suficiente pentru a acoperi a, lipsa de energie în momentul eclipsei solare. Acest lucru însă s-a putut pentru că ei s-au putut bizui pe rețeaua, pe piața intrazilnică și au putut compensa dezechilibrele existente pe piață la momentul acela. Deci cele două merg mână în mână. Uh, piața intrazilnică însă nu poate rezolva toate problemele și trebuie să se bizuie pe elemente uh, foarte puternice din piața obișnuită. De aceea trebuie să facem eforturi pentru a dezvolta și pentru a avea o abordare la nivel european pentru a deschide și uh, a oferi acces energiilor regenerabile pe piață. Acum câteva cuvinte în legătură cu piața intrazilnică și produsele noi uh, Uh, contracte uh, pentru produse care au un contract pe termen de 15 minute, toate acestea au dus la o creștere foarte mare a lichidităților pe piață și există din ce în ce mai mulți uh, actori, de exemplu generatori de energie regenerabilă prezenți. Ceea ce lipsește însă este o echilibrare pe cele 24 de ore uh, uh, și o responsabilitate practic 24 de ore din 24 care trebuie stimulată pentru a crește lichiditățile și mai mult. Un comentariu interesant asupra titlului uh, dezbaterii al raportului, dacă era vorba de energie sau electricitate. E interesant, dar aș spune aici un lucru care nu este prezentat în raport, dar e bine să separăm lucrurile de exemplu, pentru obiectivele de mediu avem uh, ETS-ul în Europa, care ar trebui întărit pentru a atinge și mai bine obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de uh, carbon, însă aceasta n-ar trebui să intre pe piața energiei pentru că ar face să fie și mai complexă. Deci avem nevoie de un obiectiv și un indicator, nu mai mult, pentru că altfel lucrurile s-ar complica. Au existat uh, mai multe întrebări referitoare la piața de capacitate. Poate că există și oarecare confuzie ce înțelegem prin această piață de capacitate, care nu e tot una cu mecanismul de capacitate sau mecanismele sau schemele de susținere. Și din punctul nostru de vedere este clar că indiferent de organizarea pieței la care se ajunge, aceasta va trebui să remunereze capacitatea într-o anumită măsură. Acest lucru este clar pe piața electricității, însă interesant este că organizarea pieței așa cum este astăzi permite acest lucru, de exemplu, echilibrarea pieței. De exemplu, pe piața de echilibrare. Și uh, ar trebui să se găsească soluții uh, în felul cum um, se rezolvă aceste probleme care probabil că ar trebui analizate mai mult. Susținerea pentru regenerabile în unele țări face să stimuleze investiții pentru capacitate, indiferent cât de multă generare de energie ajunge pe piață până la urmă. Deci, uh, mecanismele de capacitate, uh, cum le-am putea numi. Însă nu e nevoie și de subvenții suplimentare, mai ales dacă ele interferează cu uh, prețul de pe piață la energie. Din motive economice, ar fi bine să susținem anumite tehnologii, tehnologiile noi, inovatoare, prin proiecte pilot pentru a le aduce la un nivel uh, competitiv din punct de vedere economic, astfel încât să nu mai aibă nevoie de susținere. Însă acest lucru trebuie făcut așa încât uh, să nu um, distorsionăm piața energiei, de exemplu, plătind un uh, generator de energie regenerabilă o sumă de capacitate care să-l aducă în poziția să își acopere costurile necesare dar să uh, și chiar să și depășească aceste costuri vânzând energie pe piață. Deci cele două lucruri ar trebui separate și uh, premiul trebuie calculat ex post și să se țină cont și de ineficiențele existente prin faptul că acești generatori nu participă în mod optim pe piață. Însă dacă facem acest lucru, practic nu mai există nicio diferență între energiile regenerabile și unele dintre tehnologiile convenționale, pentru că există tehnologii convenționale care sunt destul de flexibile, care pot fi susținute, însă acest lucru trebuie făcut în același fel, deci o plată pentru capacitate înainte de a intra propriu-zis pe piață. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc um, tuturor invitațiilor noștri de astăzi pentru această abordare atât de globală. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și pentru această dezbatere atât de interesantă. Stage forward, uh, because Trecem acum mai departe, uh, suntem un pic în întârziere, trecem la al doilea panel de astăzi, operatorii de rețea electrică și autoritățile de reglementare. Primul vorbitor, domnul Peder Ostermark Andreasen, Domnul Andreasen este președintele ENSO-E, rețeaua europeană a operatorilor de sistem și de transport și dumneavoastră sunteți bine cunoscut pentru că sunteți președinte și CEO pentru Energinet în Danemarca. Și sunteți membru al Consiliului Director la Federația Industriilor din domeniul energiei în Danemarca. Deci, iată un punct de vedere al utilizatorilor, al industriei și al autorităților de reglementare, un punct de vedere foarte interesant pentru noi. Abia așteptăm să vă ascultăm, pentru că dezbaterea de astăzi se centrează pe organizarea pieței energiei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Buzec, doamnelor și domnilor deputați. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici. Această, acest dialog cu industria este foarte interesant și pentru noi este util să vă ascultăm îngrijorările. Astăzi am să vă prezint uh, perspectiva ENSO-E și vreau să mulțumesc și domnului Langen pentru un raport foarte bun la care am să revin spre sfârșitul intervenției mele. Operatorii de sistem și de transport salută agenda europeană și rezultatele COP21 pentru că acestea ne permit să mergem mai departe cu claritate. Știm că până în 2030 vom avea 27% de energii regenerabile și asta înseamnă că vom ajunge chiar la 45 sau 50% în sistemul electric. Asta înseamnă că e fezabil și se poate plăti o astfel de evoluție. Și răspunsul din partea noastră este că da, se poate face și se poate plăti dacă se face cum trebuie. Salutăm de asemenea Parlamentul și Comisia și abordarea lor uh, pentru a vedea cum dezvoltăm viața pe, uh, piața pentru a atinge aceste obiective. Să vedem cum uh, ajungem la acest 45% de energii regenerabile pentru care avem nevoie de flexibilitate. Iată aici graficul pentru o săptămână de producție de energie electrică în Danemarca pe bază eoliană. Aveți cu gri consumul și cu albastru uh, energia generată prin vânt. Vorbim aici de nevoia de flexibilitate și nu este vorba doar de Danemarca, ci de multe regiuni, de exemplu în nordul Germaniei, unde situația poate fi și mai proastă decât uh, diferențele care se văd aici. Această nevoie de flexibilitate nu este doar din punctul de vedere al sistemului, ci și din punctul de vedere al distribuției de energie, pentru că o bună parte din energia eoliană și solară ajunge în sistemul de distribuție și acești operatori se confruntă și ei cu problemele de uh, cereri frecvente sau uh, control. Deci avem nevoie de mai multe instrumente pentru a putea merge mai departe. Pentru a introduce și mai multe energie regenerabile în sistem, trebuie să știm mai multe. Și uh, dacă uh, eliminăm uh, scăderea prioritară, nu înseamnă că eliminăm energiile regenerabile, ci din potrivă putem uh, face mai mult loc pentru ele pe piață. Nu sunt de acord cu uh, doamnă care se afla chiar aici în locul meu în urmă cu câteva minute, care era împotriva acestui acces prioritar, pentru că eu cred că energiile uh, regenerabile au deja acest acces prioritar, pentru că au Um, acest cost zero și până la urmă tot vor obține acest acces prioritar pe rețea. Noi în Danemarca avem uh, aproape 40 sau 50% de energie um, eoliană în sistemul nostru pentru că organizarea pieței este făcută de așa natură, nu pentru că uh, ar avea prioritate. Însă, dacă nu avem infrastructura necesară, nu putem profita de această energie eoliană. Însă nu e vorba aici doar de energiile regenerabile. Până la urmă este vorba de felul în care organizăm piața în ansamblul său. Felul în care reacționăm noi față de Uh, Comisie și Parlament uh, este că noi considerăm că semnalele de pe piață pentru prețuri ar trebui să reflecte într-adevăr uh, situațiile de deficit. Într-o lume ideală am putea spune că prețul produsului reflectă toate caracteristicile sale, însă dacă vorbim de electricitate, singurul lucru pe care reflectă prețul este uh, prețul de distribuție de la centrala respectivă. Deci avem nevoie de semnale de preț care să dea dovadă de flexibilitate. Flexibilitate pentru preț care să reflecte deficitul și avem nevoie de mai multe produse și servicii. Deci, uh, pentru a recrea această valoare a flexibilității. Asta ne dorim, mai multe uh, piețe uh, echilibrate la nivel uh, transfrontalier, care să se dezvolte și care să pună un preț mai bun în funcție de flexibilitatea de care avem nevoie. Și e o nevoie foarte mare de piață de capacitate, dar avem nevoie și de flexibilitate, pentru că până la urmă flexibilitatea e chiar mai importantă decât capacitatea. Și aici COSME are un rol esențial și tocmai de aceea am făcut un apel pentru a avea o strânsă cooperare între operatorii de transport și cei de distribuție pe toate aspectele. Care sunt uh, concluziile în raportul Langen? Noi am urmărit îndeaproape recomandările pe care le-ați făcut pentru că ele corespund um, analizelor pe care le-am făcut uh, chiar noi. Un lucru pe care l-am propus uh, și noi și apare în raportul domnului Langen este că avem nevoie de o metodologie europeană care să facă o analiză de adecvare nu uh, doar la nivelul statelor membre, ci și la nivel european. Acest instrument ar fi esențial și el trebuie să facă parte din o viitoare legislație. pentru a avea mai multe regenerabile în sistem, e nevoie și de mai multă cooperare. Iată, uh, de peste 50 de ani, uh, uh, operatorii de sistem de transport cooperează între ei, deci avem o experiență foarte bună în domeniul cooperării. Însă, pe de altă parte, trebuie să mergem mai departe. Avem nevoie de și mai multă cooperare și tocmai de aceea am lansat o serie de inițiative de cooperare, tocmai uh, în vederea întăririi, planificării, monitorizării și nivelului de implementare și pentru a ajunge la instrumentele necesare de integrare a energiilor regenerabile în sistem. Cerem în continuare ca responsabilitatea finală pentru asigurarea aprovizionării să depindă de guverne la nivel local și de operatorii locali și uh, noi, operatorii de sistem de transport, uh, nu suntem uh, atomi izolați, depindem foarte mult de susținerea pe care o primim la nivel de reglementare și la nivel politic. Și avem acest lucru la nivel european și de asemenea la nivel național. trebuie să se dezvolte un cadru de reglementare și un cadru politic care să slujească acestei cooperări regionale. Iată una dintre principalele noastre dorințe ca Parlamentul, Comisia și autoritățile locale să ne ofere această susținere politică de care avem nevoie. Am văzut deja acest lucru în ultimele uh, dezvoltări și credem că acest element poate fi întărit. Salutăm, deci, propunerea dumneavoastră de a întări EASA. Credem că e nevoie de mai multe resurse și am putea revizui și mandatul actual pentru EASA și uh, să eliminăm lacunele de reglementare, mai ales dacă vorbim despre cooperarea între operatorii de uh, transport și cei de distribuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră clar și ferm. Pentru noi toți și pentru Comisia Europeană acest mesaj este esențial. Este întotdeauna mai ușor pentru noi să înțelegem aceste chestiuni când ne sunt prezentate. Și acum am să rog pe domnul Donald Beveren, care este director de reglementare la EANDIS, uh, un operator de sistem uh, belgian din Flandra, care oferă soluții de rețea pentru electricitate, gaze naturale, încălzire și iluminare publică. Și aș mai adăuga că domnul Van Beveren este inginer uh, civil um, la, diplomat la Universitatea din Ghent. Eh, mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc în primul rând pentru că mi oferiți eh, ocazia de a prezenta punctul nostru de vedere în calitate de gestionar al rețelelor de distribuție. În primul rând am să vă vorbesc despre provocări, după care voi trece la soluții, la exemple pozitive și, în ultimul rând, vom vedea cum se implică consumatorul final, clientul nostru final. Să începem cu provocările. S-a vorbit uh, foarte mult, uh, alți vorbitori au făcut-o înaintea mea, energii regenerabile, descentralizare, electrificare și așa mai departe. În calitate de gestionare a rețelei de distribuție, noi am, uh, ne-am adaptat deja activitățile și am implementat o serie de soluții tehnice și la momentul acela suntem complet separați din punct de vedere al activităților. Noi, belgienii, am fost, uh, n-am fost neapărat întotdeauna cei mai buni elevi la nivel european, dar în domeniul separării, acest unbundling, cred că suntem printre cei mai buni. Toată lumea este de acord, uh, Gestion, gestiunea distribuției în Europa este foarte variată în Europa, nivelul uh, separării, amploarea gestiunii, măsura în care uh, Uh, rețeaua a devenit sau nu inteligentă. Există o variație foarte mare între statele membre și chiar de la o regiune la alta. În cadrul procesului de tranziție energetică se vorbește despre rolul în schimbare al uh, managerului de uh, sistem de distribuție și constatăm că există o serie de sarcini, de misiuni în care noi avem un rol esențial. În primul rând, trebuie să fim un facilitator de piață neutru uh, pentru a ajunge, de exemplu, la rețele inteligente, la o gestiune independentă a datelor, de a menține legătura cu clientul, cu utilizatorul final și uh, în ceea ce privește soluții tehnice, stocarea bateriilor și așa mai departe. <coughs> Trebuie să vedem dacă un astfel de operator uh, poate uh, îndeplini toate aceste sarcini, dar uh, nu trebuie să avem uh, o atitudine de alb și negru, pentru că felul în care s-a făcut separarea de activități este esențială pentru a putea asigura toate aceste emisiuni și pentru a avea o oarecare neutralitate și independență. Există o serie de avantaje în acest rol uh, de operator de sistem de distribuție, dar și dezavantaje, pentru că uneori aceasta prezintă o accelerare, o dezvoltare mai mare a pieței. Uneori există companii de tip startup care apar iar un alt avantaj ar fi acel al uniformității și interoperabilității soluțiilor. există și dezavantaje, după cum spuneam la început, care sunt prezentate aici. În primul rând, domeniul de aplicare al acestui operator, calitatea serviciilor oferite și inovarea. Și am să intru în detalii imediat. Noi considerăm că aceste dezavantaje sau impactul dezavantajelor potențiale ar putea fi redus în mod considerabil dacă facem această separare a activităților în, în calitate de operator al sistemului. Cum putem, deci, remedia aceste dezavantaje, aceste inconveniente? Noi ne-am luat angajamentul de a delimita foarte clar domeniul de aplicare, sau cel puțin asta este dorința noastră, avem nevoie de funcții foarte clare și indicatori de performanță. Pentru a putea monitoriza performanța noastră, randamentul nostru și uh, trebuie să avem destulă marjă pentru ca operatorii să poată veni cu idei inovatoare. Și am să ajung aici la ideea prezentată de antevorbitorul meu. Uh, în ziua de astăzi, în Belgia, în calitate de operator de sistem de distribuție, nu există niciun stimulent pentru a face investiții în rețele inteligente. O facem în mod parțial, dar nu există stimulente și noi considerăm că acestea ar fi absolut necesare. Vă spuneam un pic mai devreme că am să vă ofer și câteva exemple de bune practici. Pe de o parte, alături de uh, restul operatorilor de sistem de distribuție din Belgia, am uh, implementat uh, o platformă de date, o așa numită cleaning house, care poate fi utilizată pentru a vedea cum funcționează piața și a urmări toate acțiunile interesante pentru operatorii de sistem de distribuție. Iar uh, sistemul de guvernanță pentru această platformă este așa numitul ATRIAS, unde operatorii de sistem sunt prezenți alături de autoritățile de reglementare. Deci nu este vorba aici de un club privat al uh, operatorilor de sistem de distribuție și celelalte părți sunt reprezentate aici, însă Operatorii de sistem sunt practic cei care fac uh, investițiile în această platformă. În al doilea rând, există deja o piață a flexibilității din punctul de vedere al distribuției în Belgia sau cel puțin pentru clienții din industrie. Pentru clienții uh, privați acest lucru nu se întâmplă, însă pentru industrie există deja o piață a flexibilității. Care este rolul nostru aici? Noi uh, suntem uh, un uh, Uh, manageri de date independent și uh, suntem neutri din punct de vedere al uh, acțiunii pe piață. Suntem un facilitator de piață neutru. Uh, noi, alături de producători, de furnizori, ne ocupăm de o monitorizare a bunei funcționări a pieței, dar nu participăm în mod direct, ci facilităm buna sa funcționare. Al treilea element și cel mai important pentru noi este utilizatorul final. În calitate de operator de sistem de distribuție, noi avem grijă ca utilizatorul final să fie ajutat printr-o mai mare eficiență energetică printr-o aprovizionare cu energii regenerabile și uneori îl putem ajuta chiar și atunci când există un vârf de consum pentru a putea reduce volumul consumului. Utilizatorul final uh, își poate alege propriul furnizor de energie sau electricitate în mod absolut liber și uh, poate alege propria uh, companie furnizoare de energie. utilizatorul uh, poate participa parțial uh, și pe piața de flexibilitate. Iar uh, în caz de deficit, de penurie, clientul poate participa printr-o reducere provizorie a accesului său pe piață, evitând scăderea de capacitate. Iată, deci, punctul de vedere al societății noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, următorul vorbitor, uh, domnul dr. Uh, Grobel, șeful secțiunii pentru coordonare a agențiilor europene din domeniul electricității, gaze, telecomunicații, servicii poștale și căi ferate. Deci foarte multe elemente în domeniul dumneavoastră de aplicare. Sunteți și vicepreședinte al Consiliului Autorităților de Reglementare la nivel european în domeniul energiei și membru al ACER în uh, Consiliul Autorităților de Reglementare. Deci, uh, iată, poziții, posturi foarte diferite de cel de operator de sistem. Așteptăm să cunoaștem punctul dumneavoastră de vedere, vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Herr Rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc um, domnului raportar pentru că a invitat și autoritățile de reglementare. Voi vorbea germană pentru că voi vorbi germană pentru că am fost invitată și în numele autorității de reglementare germană. Însă coordonarea autorităților de reglementare, mai ales la nivelul ACER, funcționează. Asta arată și diferitele roluri pe care le am. Mă voi mai referi uh, și la asta. Cred că este, în primul rând, uh, important să constatăm um, punctul de plecare. Avem două sarcini de integrare în uh, transformarea sistemului energetic. Situația actuală este dificilă, deoarece statele membre la nivel național au responsabilitatea conform articolului 194. Deci statele membre sunt responsabile pentru mixul energetic și uh, acest lucru trebuie țin, avut în vedere la orice uh, decizie la nivel european. Trebuie să găsim așadar acest echilibru între soluțiile centralizate și uh, aspectele descentralizate care așa sunt prevăzute de către cadrul legislativ. Avem două sarcini, după cum spuneam, care sunt acestea în primul rând, integrarea energiilor regenerabile pe piață, în rețele, în uh, tranzacții uh, și acest, asta este ce trebuie să facem și să facem adaptări și, acestea au și este nevoie de adaptări pentru asta și integrarea la nivel european, deci piața internă a energiei. Cele două trebuie să fie văzute împreună și cred că numai dacă facem asta putem găsi soluții. Dar nu trebuie să le vedem într-o contradicție. Mi se pare foarte important acest aspect și o premisă importantă pentru ceea ce voi spune și uh, mai în cele ce urmează. Apoi, abordarea pe baza soluțiilor um, este cea pe care o urmărim și în Germania și anume um, să avem o piață a energiei uh, și o soluție bazată pe piață. Și pentru ca această soluție bazată pe piață să funcționeze și semnalele de preț să, să aibă efectul scontat, uh, în primul rând, acest sistem trebuie să fie puțin uh, lăsat în pace, să poată lucra fără interferențe. Mi se pare foarte important uh, pentru asta ca um, condițiile cadru pe termen lung să fie modificate. Și um, poate astfel vom uh, ajunge să armonizăm uh, um, prețurile pe termen scurt și nevoile de investiții pe termen lung, lucruri care acum nu sunt în armonie. Și pentru asta trebuie să găsim o soluție prin piață care să nu fie distorsionată, cu semnale de preț nedistorsionate și, uh, până la urmă, trebuie să acceptăm um, ce aduce această piață și ce semnale transmite. Uh, noi, așa este prevăzut în raport și noi sprijinim asta. Uh, noi nu considerăm că este nevoie de piețe bazate pe capacitate, însă, în același timp, considerăm că după o perioadă de um, uh, tranziție, Uh, considerăm că trebuie să se impună stimulente și pentru energiile regenerabile, dar și stimulente pentru ca aceste energii să acționeze conform principiilor pieței. Filozofia inițială, care cu siguranță a fost necesară pentru a stimula energiile regenerabile, a dus uh, la o filozofie de tip produce and forget, producem și uităm. Și um, trebuie ca pe termen lung să ajungem la uh, comportamente nedistorsionate și numai astfel piața va putea funcționa. Pe termen uh, lung, asta duce la o responsabilitate a uh, bilanțului uh, pentru, energi, pentru energiile regenerabile, așa numim noi asta, în Germania cu reforma legislației privind energiile regenerabile, încercăm să ne bazăm din ce în ce mai mult pe instrumente bazate pe piață, tocmai pentru a stimula aceste comportamente bazate pe piață. Bineînțeles, în continuare există accesul prioritar, dar și aici putem prevedea că acest lucru nu va funcționa la nesfârșit și um, probabil până la urmă toate elementele pe piață vor trebui să funcționeze în mod nedistorsionat, pentru că altfel mecanismul de piață nu funcționează. Pentru a obține asta, mi se pare corect ceea ce a spus uh, antevorbitorul meu și anume trebuie să fie permisă flexibilitatea și asta nu, nu numai pe partea de balancing, cred că trebuie să menționăm asta, nu s-a spus suficient de clar, ci și pe partea de cerere. Responsabilitatea de partea cererii și aici mi se pare că este un element important, un element foarte greu de uh, introdus pentru că avem diferite grupuri de cerere, pentru că trebuie să vedem cum acestea pot acționa pe piață. Mi s-a părut uh, important faptul că au fost introduse anumite produse de către bursă um, în acest sens și cred că aici vor urma uh, și alte elemente care uh, vor transmite mesaje de piață și mecanismul va putea funcționa. Până acum uh, m-am referit uh, în principiu la tranzacții și la comerț. Aș vrea însă să vor să spun că toate acestea nu pot funcționa fără o infrastructură de rețea bună și infrastructura trebuie să ia în considerare modificările și de partea producătorilor, iar aici avem instrumentul planurilor de dezvoltare a rețelelor cu o perioadă de planificare de 10 ani. În Germania, de când cu tranziția energetică, lucrăm la o restructurare, la reinvestiții în rețele care să reflecte um, structura schimbată a producătorilor. Este ceva ce s-a subestimat la început. Faptul că infrastructura de rețea a producătorilor uh, trebuie să urmeze schimbării uh, efectuate în rândul producătorilor. Și asta este valabil nu numai la nivel uh, național, ci și la nivel transfrontalier. Aici mai avem blocaje, uh, interconectori uh, pentru Pentru, există instrumente care pot fi îmbunătățite prin uh, coordona, coordonarea autorităților de reglementare și există și stimulente de uh, reglementare care au fost deja folosite. De exemplu, cross-border uh, cost allocation, alocarea costurilor la nivel transfrontalier, este un instrument care nu trebuie subestimat, pentru că astfel se creează posibilitatea distribuției uh, costurilor la nivel transfrontalier. Și asta este ceva coordonat de către ACER. Însă, Uh, se aplică la nivel uh, național. Este ceva ce mai doresc să spun uh, la final. Cu siguranță există nevoie de mai multă coordonare la nivel european și prin regiuni. Auzisem asta. Face parte și din comunicarea Comisiei. Ideea este că această coordonare este o interacțiune între autoritățile naționale și agenție. Și aici trebuie să vedem uh, ambele părți, uh, iar autoritățile de reglementare uh, au un rol important. Și uh, joacă un rol important în a aduce această dimensiune uh, transfrontalieră. Deci, da, dacă consolidăm ACER, trebuie, trebuie în același timp să îmbunătățim sistemul de verificări între, și de echilibrare între agenții și uh, autoritățile naționale de reglementare. Baza pentru Acer este o deci ACER este o platformă de coordonare pentru a completa sarcinile naționale și asta funcționează numai dacă um, interacțiunea între nivelul național și cel european funcționează în interiorul ACER. Însă asta mm, presupune un sistem de guvernanță în care autoritățile de reglementare joacă un rol au un, uh, un rol de codecizie și orice consolidare a drepturilor ACER, de exemplu la reglementarea noilor entități, trebuie să fie uh, acompaniată de o uh, consolidare a uh, regulilor de guvernanță pentru ACER. Este ceva ce doream să menționez la final. Aici. Uh, thank you. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă. Am să dau cuvântul raportorului acum. Să... Vă mulțumesc um, foarte mult pentru prezentări. Iată, avem uh, aspecte cu totul uh, noi pe care le-am auzit. Prima mea întrebare se adresează domnului um, Anderson, Andreasen, mă scuzați, și anume, cunoaștem uh, uh, forumul pentalateral, um, care sunt formele de cooperare care ar putea fi îmbunătățite în acest uh, sistem sau pe care ați putea dumneavoastră să îl îmbunătățiți dumneavoastră și cele 40 de întreprinderi pe care le reprezentați. Și în al doilea rând, în propunerea comisiei este prevăzut ceva privind disponibilitatea datelor. Au nevoie operatorii de sisteme de transport mai multe date sau uh, sunteți uh, mai degrabă de părerea domnului Van Beren și anume că la nivelul uh, operatorilor de sistem de distribuție trebuie să se întâmple asta. Iar întrebarea către domnul Van Beren, pe lângă cele dinainte, în ce măsură este acceptat sistemul foarte interesant din Belgia și aveți deja un uh, bilanț, o evaluare a acestui sistem și către doamna Gröbel. Aici, în Parlament, cu siguranță ne vom întreba care sunt lucrurile care pot fi transferate către ACER. Și aș vrea să știu din experiența dumneavoastră care sunt standard, um, sarcinile de coordonare, de standardizare care vi se pare că ar fi logic să fie uh, stabilite la nivel uh, european. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul doamnei Cumpula Natri. Mulțumesc! Voi fi foarte succintă. Nu știu dacă răspunsul va fi la fel de ușor ce nivel de flexibilitate credeți că este cel mai uh, potrivit pentru acest sistem? Dacă ne uităm la întregul sistem, vrem să fim asigurați că există energie și când nu e soare, când nu bate vântul, vrem să avem acces rapid. Uh, în Finlanda avem uh, contoare în acest sens, dar uneori dure... noi le-am introdus repede și durează mult până intervin. Ă, flexibilitatea și ă, stocarea. Există ă, sisteme de stocare care nu sunt foarte bune, dar există sisteme de flexibilitate care au nevoie de 10 minute și pot reacționa foarte rapid. S-a menționat asta, prețul bun pentru flexibilitate, dar este la nivelul producătorilor, la nivelul furnizorului, la, la care nivel se află sau unde ar trebui să o ancorăm în sistem. Mulțumesc, domnul Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru că ambele paneluri de vorbitori au fost o inspirație. Și este un lucru încurajator, ați făcut o alegere extraordinară, sau poate că am avut uh, doar noroc, în orice caz uh, ne dăm seama cum am bine care e situația pe piață. Încep uh, prin o scuză, pentru că după ce formulez întrebarea va trebui să plec, dar colegii mei vor asculta răspunsul. Aș dori să subliniez faptul vis-a-vis de cele spuse de domnul Andreasen și legat de ce spuneau și vorbitorii anterior, ceea ce privește accesul prioritar. Și câteva întrebări, dacă îmi permiteți. <clears throat> Domnule Andreea, să vorbeați, dacă am înțeles bine, să-mi amintesc bine, de susținere politică pentru operatorii sistemului de, te- de transport. Dacă ne-ați putea explica în ce fel anume, ați vorbit de capacități în creștere, dar ați vorbit și de în renoirea mandatului. Nu știu dacă am înțeles exact ce ați, la ce v-ați referit cu revizuirea mandatului pentru ACER. Și, doamnă, dacă îmi permiteți o întrebare, spuneați că o consolidare a ACER ar trebui să meargă mână în mână cu aspectul de guvernanță. Nu contest, cred că dacă am avea mai mult timp uh, sau dacă ne-ați oferi un, uh, o perspectivă și în timp, uh, ar fi bine. Poate că ar trebui ca lucrurile să meargă în paralel. Dacă integrarea pieței se accentuează, atunci cred că acest lucru trebuie făcut atât de partea industriei, dar însoțit și de guvernanță și <clears throat> autorități și, și vis-a-vis -vis de ceea ce spunea domnul Langen. Ne îndreptăm spre o integrare a piețelor energetice. Credeți că nivelul european ar trebui să mai preia câte ceva de la cel național și încă o dată trebuie să plec și îmi cer scuze Uh, și vă mulțumesc pentru contribuții. Mulțumesc, domnule Zau Dargas. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare punctuală. Aș dori să știu evaluarea dumneavoastră cu privire la parcurile eoliene offshore, problemele binecunoscute, cu fluctuațiile și accesul la rețele. Există proiecte de a conecta aceste instalații eoliene offshore prin intermediul de cabluri <clears throat> subacvatice? Care ar fi impactul pe piață? pentru că ar fi ca un fel de internaționalizare a regenerabilelor și ar putea fi o problemă. Mulțumesc. May I add uh, one, one question? Dacă îmi permite și mie să adaug o întrebare. Am putea evita pe viitor să nu existe această discrepanță între cerere și ofertă și vă dau și cuvântul să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Vis-a-vis -vis de ce tip de cooperare ne dorim pe viitor? Este o piatră de temelie pentru legislația viitoare, această cooperare internațională. Suntem perfect de acord că ea trebuie accelerată. În momentul de față, uh, din perspectiva ENSO-E, creiem 56 regiuni în Europa care vor deservi mai multe țări. Deci 42 de operatori de distribuție care deservesc aceste regiuni. Trebuie să uh, folosească în comun anumite servicii, precum calculul capacităților, care nu se va mai face de la țară la țară, ci la nivel de regiune. Este despre planificare, adecvare, Uh, previzionare care trebuie făcut la nivel de regiune. Și vrem să extindem astfel de cooperări și pe viitor, că pe măsură ce integrăm mai multe regenerabile avem nevoie de un instrumentar mai amplu. Și operatorii naționali de transport au simțit acest lucru, cum că soluția cea bună poate că e în țara vecină, în regiunea vecină. Asta căutăm uh, soluția cea mai ieftină de echilibrare a rețelei. Deci, da, avem în de plecare 5-6 regiuni cu un set definit de servicii care um, pot fi extinse. Ați mai întrebat de ce fel de date avem nevoie. Aici cred că Uh, ideea este să uh, ne bazăm și pe potențial de flexibilitate a consumatorului. Operatorii de transport și de distribuție au nevoie de mai multe date. În acest sens, trebuie să le împărtășească, pentru că altfel nu putem controla sistemul. Deci, avem nevoie de mai multe date pentru a controla sistemul, dar cel mai important este să le avem, să le colectăm și să le punem într-o arhivă. Am înțeles că și uh, Belgia are un hub de date, la fel și, datele, uh, și țările scandinave. Este un exemplu de colectare a datelor care poate fi folosit pentru a distribui flexibilitate. Astfel putem opera sistemul, să dezvoltăm sisteme noi care să ofere flexibilitatea necesară, care să poată fi procurată de operatori de distribuție, operatori de uh, sistem de transport. Ce nivel de flexibilitate este necesar? Noi credem în piață această flexibilitate va veni de la magazinare, de la consumator, de la distribuitor, de la mari centrale electrice. Haideți să lăsăm piața să decide. Cred că responsabilitatea pentru um, operatorii de sistem este să decidă care este flexibilitatea necesară, să înceapă să procure aceste servicii, apoi prețul uh, va evolua, concurența va spori și cei care oferă aceste servicii cel mai ieftin vor avea partea leului din această piață. Cine să achiziționeze această flexibilitate? Și operatorul sistemului de transport, dar și operatorul sistemului de distribuție are nevoie de această flexibilitate și de aceea este nevoie de această piață independentă unde nu OSD-ul, nu OSD-ul controlează, ci toată lumea concură pentru achiziționarea celor servicii necesare. Acum, dacă îmi permiteți să întreb încă ceva. În California sunt furnizorii de energie. Dacă, de pildă, nu sunt în măsură să furnizeze energia eoliană trebuie să ofere acea energie, să o achiziționeze. În Europa avem alt sistem, trebuie să avem părți um, care să asigure această responsabilitate și să-ți reechilibreze pozițiile în decursul unei uh, zile și dacă nu o fac, atunci pentru serviciile de echilibrare și de compensare am să le o să le transmitem o factură pipărată. Acum, pentru regiuni, ce fel de <clears throat> susținere politică este nevoie? Dacă vrem să coordonăm adevărat sistemului la nivel regional, atunci trebuie și politicienii să uh, discute aceste lucruri, la fel și autoritățile de reglementare. În ceea ce privește uh, Uh, schemele și sistemele de susținere, acum este un fel de concurență uh, și acestea se uh, transferă și în facturare, dar nu cred că este soluția cea mai bună. Lucrurile trebuie clarificate din timp, astfel încât rețeaua noastră să fie pregătită pentru acest lucru în timp util. ca să contracarăm uh, posibile situații negative pe viitor, în 5 sau 10 ani. de Revizuirea mandatului ACER. Cred că m-am referit deja la câteva aspecte. Dacă avem aceste previziuni de adecvare regională, atunci cred că ACER ar trebui să se ocupe de partea de supraveghere și control. Cooperare, OST, OSD, flexibilitate, poate nu cod de rețea, poate legislație nouă. Poate că și aici e nevoie de mai multe supraveghere din partea ACER. Deci o legislație nouă ar putea duce și la um, mai multe competențe pentru ACER. Rețele offshore. Avem astfel, un astfel de prototip undeva între Germania și Danemarca, pat, cinci patru parcuri eoliene, care AESA și care vor uh, participa pe ambele piețe și vor vinde acolo unde prețul este mai bun. Este un prim exemplu în acest sens. Dacă va dăinui pe viitor da, poate da, pe viitor. În momentul de față creăm o astfel de rețea în Marea Nordului, dar o facem în maniera uh, obținerii unei flexibilități atunci când este nevoie. Acum, credem că e nevoie de mai multă interconectivitate în Europa, peste tot, astfel încât la punctele de trecere să creăm uh, um, conectori. Aceste fluxuri în buclă le putem rezolva pe viitor? Asta uh, depinde de două lucruri, lipsă de infrastructură și o arhitectură proastă a zonelor de licitare. Dacă avem suficientă infrastructură, în Germania nu o să mai avem astfel de apariții. Și dacă avem altă structurare a zonelor de licitare, le putem evita. Um, anul viitor vor fi publicate date pentru astfel de zone de licitare, după care va avea loc o dezbatere aprinsă și vă avertizez să vă puneți centurile atunci când se publică acest studiu. Din punct de vedere a operatorului de uh, rețea, credem că e nevoie să construim infrastructură pentru a evita acest dezastru. Dar și mai important este să creăm și zone de prețuri. În panelul precedent s-a pledat pentru zone mai ample, pentru că ar duce la o competiție mai mare și piețe mai mari. Dar asta este o iluzie, pentru că piața respectă principiile fizicii dacă am avea o piață artificială mare cu congestii interne, atunci uh, tranzacționarea s-ar muta în spatele cortinei și nu la vedere, pentru că după încheierea tranzacțiilor, OST vor avea multă treabă în a le ruga pe producătorii din nordul Germaniei să producă mai puțin și pe cei din sud să producă mai mult. Asta se întâmplă atunci când există zonuri de preț artificiale. Dar există și o soluție, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Sper că nu în secolul 22, ci încă în secolul 21. Da, vă rog. Yeah. dank Ik heb zeker twee vragen voor mezelf genoteerd. Wat het... Mulțumesc. Am uh, notat uh, două întrebări care mi-erau adresate atunci când era vorba de platforma de date acea Data Hub. Aș vrea să vă spun că nu a existat nicio problemă între operatorii de sistem, uh, între ei. Practic, totul s-a făcut într-un consens absolut și nu au existat conflicte pentru a vedea cine ce gestionează. Așa cum spunea colegul meu, trebuie să facem un schimb din ce în ce mai mare de date și asta în timp real între cele două tipuri de operatori, de transport și de distribuție, pentru ca rețeaua să rămână în picioare. De asta sunt convins. Acum, în ceea ce privește uh, utilitatea uh, acestei platforme de date pentru clienți, de fapt, această platformă este concepută pentru ceilalți operatori. Uh, avem uh, șapte astfel, cinci, pardon, astfel de uh, operatori și fiecare cu interfața lui. Asta era situația înainte. Acest lucru era valabil și pentru furnizor, pentru toți operatorii de pe piață, deci de fiecare dată trebuia să repeți uh, interfața de cinci ori și acum avem un sistem unic pentru toate părțile implicate. Deci este mult mai eficient pentru noi și sperăm că și pentru client să fie foarte transparent dacă suntem mai eficienți, atunci ar putea duce uh, și la o scădere a tarifului. Dar, în mod normal, clientul nu ar trebui să-și dea seama de ce se întâmplă acolo. Uh, cele cinci sisteme funcționau, dar cu un sistem care le-a înlocuit pe cele cinci, atunci probabil că eficiența va crește. Nivelul de flexibilitate acum. Nu știu dacă sunt uh, uh, cel mai bine situat pentru a răspunde la această o întrebare în calitate de operator de sistem, dar pot să vă spun că am făcut un studiu alături de operatorii uh, de transport pentru a vedea care este capacitatea de descentralizare în regiunea noastră și obiectivul pentru Flandra pentru 2020. Aceste obiective le-am atins ținând cont de localizarea acestei producții descentralizate din motive de producție. Deci, până la urmă, piața este cea care va hotărâ cine și unde se va instala. Însă, atunci când e vorba de localizare, eu cred că în 80-95% de cazuri piața va interveni, iar pentru Uh, acel 5% care mai rămâne cu scopuri sociale va trebui să ajutăm un pic uh, dacă investitorul nu se duce într-o anumită zonă să îl îndreptăm spre acolo. Și dacă dorește să se localizeze în altă parte decât în uh, acea 95% din parte din teritoriu care este mai ușor accesabilă. Dar pentru noi este important să avem costuri rezonabile pentru întreaga piață. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea pentru cele, doi, cei doi tipuri, cele două tipuri de operatori de transport uh, și de distribuție, e nevoie de o piață, pentru că altfel uh, se ajunge la uh, congestionarea sistemului. Dacă avem, de exemplu, doar 10 clienți și niciunul dintre ei nu este interesat de flexibilitate, atunci pur și simplu nu mai avem, nu mai avem niciun fel de piață. Poate că peste 10 sau 15 ani situația va fi alta Însă, deocamdată, uh, posibilitatea de a exploata această situație în calitate de operator uh, de distribuție este imposibilă. Și de altfel, doamnă, în ziua de astăzi în Flandra nu avem putere de decizie în ceea ce privește instalarea contoarelor electrice inteligente. Ar fi bine să o facem pentru a lua decizii inteligente. Mulțumesc. Da, am avut uh, cu ceva timp în urmă o pană de curent uh, în Belgia. Care a fost motivul? Da, s-a discutat mai degrabă despre o cădere de tensiune, nu despre pană de curent. a fost o problemă de avarie cu centralele nucleare din mai multe motive și s-a dezbătut dacă ele pot fi puse în funcțiune. Nu era vorba de dezbatere politică, ci de natură tehnică. Și uh, au existat îngrijorări de penurie față de uh, oprirea centralelor nucleare, dar nu a fost vorba de uh, pană de curent, ci de cădere de tensiune. iar alături de autorități uh, luasem deja niște măsuri în caz de nevoie, dar n-a fost nevoie până la urmă. Da, mulțumesc. Acum, vis-a-vis -vis de, cele, de competențele suplimentare care ar trebui poate acordate ACER în momentul de față, prin punerea în aplicare a codurilor de rețea există așa numite noi entități sau noi operatori de piață europeni care sunt sigur organizații sau instituții existente care au o anumită funcțiune la implementarea codurilor de rețea acolo, în, în zona transfrontalieră. De exemplu, platforme de uh, licitație pentru sau de rezervare capacități pentru gaze, precum Prisma, care per definiție joacă un rol la nivel european și nu se încadrează în niciun regim național, fie el german, olandez, belgian și așa mai departe. Și în acest caz, ACER ar putea prelua o competență aici, în măsura în care acești noi jucători ar trebui reglementați. Asta ar fi o competență clasică pentru autoritatea de reglementare. Pentru că ACER, sigur, nu se constituie doar din agenția cu sediul la Ljubljana, ci și din toate autoritățile de reglementare care trebuie, prin urmare, cooptați, pentru că dacă pentru acești operatori uh, apar costuri care ulterior grevează prețurile, trebuie întrebați și reglementatorii naționali care trebuie să răspundă pentru propriile decizii, eventual chiar și în instanță. Și acum um, trec la partea cu guvernanța, care este importantă de asemenea. Um, este important ca să nu se poată lua decizii fără aprobarea uh, Consiliului de Reglementatori, așa cum s-a făcut până acum. Mulțumesc. Vreau să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 6 mai 6 seara. Următoarea comisie ITRE este pe 7 aprilie. Avem uh, o zi întreagă, deci 7 ore și aplauze pentru vorbitorii noștri. Thank you, thank you very much for, for great answers and great discussion. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile excelente și discuția excelentă și vă mulțumesc și vouă, dragi colegi și dragi asistenți și consilieri. Ați avut uh, multă răbdare. Două zile de